de ședință, dar cealaltă soluție mai serioasă, soluția de fond, să votăm mai bine și mai puține texte. Mulțumesc. Also, <clears throat> erstens... Deci, în primul rând, dacă am fost părtinitor, v-aș fi recunoscător dacă mi-ați comunicat în scris la ce anume vă referiți și voi fi, voi fi dispus să am o discuție cu dumneavoastră în acest sens. Am reacționat oarecum alergic pentru că s-a vorbit în termen de genul că este o nerușinare și că și alte asemenea exprimări pe care eu le consider ca nefăcând parte dintr-o aulă parlamentară. Sunt uh, de acord că ar fi uh, util să avem mai mult timp pentru dezbateri și pentru voturi. Mai de mult am avut dezbateri până inclusiv vineri dimineața. Însă nu putem uh, să încercăm să comprimăm timpul pe de o parte și apoi să ne plângem că dezbaterile sunt prea scurte. Acum consider această dezbatere încheiată și am să dau ocazia colegilor să-și exprime explicațiile de vot. Explicații de vot pentru raportul Fernandez de Pre are cuvântul domnul Postișil pane předsedající na úvod chci říci že gratuluji k tomu jak efektivně vedete schůzi aby zde zazněl i opačný hlas. domnule președinte vreau să spun că uh, prezidați foarte eficient. eu am votat în favoarea acestui uh, buget care a fost sporit cu zece miliarde de euro și poate